la aceste ședințe. Marți, conform articolul 74 al uh, regulamentului, împreună cu președintele Consiliului, uh, voi semna cinci uh, acte care au fost adoptate în cadrul procedurilor legislative ordinare.